vom avea o, vom avea o frontieră stabilită cu Regatul Unit, trebuie să ne uh, adaptăm uh, porturile care vor deveni porturi de comerț internațional. Acesta este primul uh, efect al unui Brexit fără perioadă de tranziție. Portul Calais, de pildă, la ora actuală, de 100% de um, canalul Mânecii de transportul cu uh, Dover. 100%, deci ei sunt uh, cale, este în prima linie și trebuie ajutat. Ați constatat în acest raport că am vrut uh, să rezolv mai multe nedreptăți. În primul rând trebuie să se compenseze pierderile de trafic potențial ale porturilor de pe litoralul francez. Iar aici este vorba despre cale. Dunkerque și uh, Avră și au fost integrate în Marea Nordului pentru a modifica nu numai coridorul Mării Nordului, dar și coridorul Atlantic pentru a putea fi inclus în uh, pentru uh, Brest și Roscov, Saint-Lazare și Cherbourg, ca Le Havre, Rouen și Paris să fie incluse în, uh, în uh, următoarele acorduri uh, în următoare programe. Trebuie să se dezvolte porturile pentru a primi noile fluxuri din Irlanda. Trebuie să existe posturi de vamă, de control, posturi sanitare și veterinare în contextul schimburilor cu uh, Regatul Unit, care acum va deveni țară terță. Și aici insist neapărat asupra solidarității europene, care trebuie să se manifeste din plin și uh, uh, nu trebuie lăsate statele membre de izbeliște, fiindcă nu se poate ca statele membre de unele singure să plătească oalele sparte și să sufere consecințele Brexitului. Iată de ce am propus uh, un mod de uh, despăgubire pentru noile porturi, pentru a, și pentru noi transportatori și pentru teritoriile care uh, vor suporta din plin consecințele Brexitului. Este vorba despre un fond de urgență, de adaptare la Brexit. Am nevoie de sprijinul vostru în acest sens pentru a putea apoi să negociem uh, modalitățile și modalitatea de punere în aplicare și sumele cu Consiliul. Le datorăm acest lucru porturilor, transportatorilor, colectivităților noastre. Trebuie să găsim resursele necesare pentru a asigura că Uh, vor exista despăgubiri pentru ca traficul uh, pentru că traficul s-ar, ar putea scădea vertiginos din cauza unui Brexit dur și trebuie să anticipăm acest lucru. Acest proiect este un proiect de bun simț. Este un proiect care merge în direcția proiectului european pe care l-am uh, apărat și în uh, hemiciclu. Iată de ce, dragi colegi, uh, Sper că toată lumea va fi de acord uh, și va fi votat cu majoritate covârșitoare. Acum uh, o să dau uh, cuvântul raportorilor din umbră. Începând cu domnul Muzelie, bună ziua și un an nou fericit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor și uh, un an nou fericit. Nu o să mai repet ce ați spus dumneavoastră, fiindcă ați uh, făcut-o cu foarte multă sensibilitate și atenție la toate personalitățile politice și tehnice prezente aici și, și observatorilor noștri. Vă mulțumesc tuturor deci pentru prezență. Pe 8 ianuarie am avut o reuniune foarte erotnică cu raportorii pe acest proiect de regulament care modifică uh, mecanismul de interconectare a Europei um, în contextul retragerii Regatului Unii din Uniunea Europeană. În ceea ce privește cele 55 de amendamente, am reușit să le transformăm în șase compromisuri care reiau cu fidelitate pozițiile exprimate în această comisie în contextul examinării text textului pe 3 decembrie 2018. Astăzi vă propunem un proiect de regulament care reintegrează în coridorul Marea Nordului, Marea Mediterană, principalele porturi franceze și care modifică coridorul atlantic pentru a integra uh, și Irlanda. Este o veste foarte bună pentru economia portoare europeană și pentru conectivitatea uh, Irlandei la conectarea Irlandei la continentul uh, european lucrurile vor merge în continuare chiar și în, cadrul, în cazul unui Brexit și se va garanta continuitatea serviciilor de transport, iar asta într-un mod uh, eficient datorită integrării porturilor uh, franceze în uh, noul, noul program, noul coridor și trebuie să se voteze pentru aceste compromisuri, astfel încât regulamentul până, să fie adoptat până pe 29 martie. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Muzelier. Doamna uh, Rovodalon, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, doamnă raportor uh, și an nou fericit tuturor. Așa cum ați spus și dumneavoastră, acest dosar este foarte important și a făcut obiectul unei reuniuni rodnice. Iată de ce sunt pentru toate compromisurile care vor fi supuse la vot astăzi și rog pe toată lumea să facă în așa fel încât să avem o poziție cu o majoritate covârșitoare. Este vorba aici de îndreptarea unei uh, omisiuni, să zicem, din partea Comisiei Europene și să propunem un fel de lex specialis. Ne-am uh, obișnuit cu asta, am făcut asta și la transportul rutier. Nu o să zăbovesc prea mult, vreau să vă spun uh, pur și simplu că vă rog să votați în număr mare pentru acest raport al Comisiei Transport al Parlamentului European. Mulțumesc, doamna Rovodalon. Domnule uh, Lungrin, vreți să luați cuvântul uh, pentru ECR? Mulțumesc, uh, domnul Lungren, mulțumesc și un an nou fericit. Acest uh, uh, dosar nu a fost controversat. Uh, sunt de acord cu propunerea comisiei, nu am primit decât trei amendamente și nu mă deranjează niciunul, deci nu avem nicio problemă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lungren. Domnule Riche, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Un an nou fericit. Nu o să prelungesc nicio prea mult dezbaterea. Cu toții sunt de acord că trebuia completată propunerea comisiei pentru a asigura Irlandei uh, o, o prestație cât mai bună în aceste schimburi și pentru uh, porturile mai apropiate, trebuia să le oferăm uh, posibilitatea de a fi susținute în acest efort de legătură, de conexiune. Iată de ce am ajuns foarte ușor la un acord privind ele uh, șase compromisuri și cred că vom sprijini toate propunerile și că nu vor exista probleme la grup. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Riche. Doamna Clun, doamna Clun, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc uh, și an bun fericit. Vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră pe marginea acestui dosar, care este unul foarte important. Um, Comisia a făcut unele propuneri în ceea ce privește uh, conectarea Irlandei cu Europa fost uh, omise unele porturi și există o, o legătură de mm, comerț foarte importantă și este important că va fi conectată Irlanda cu coridorul Atlantic, este foarte important acest lucru, fără infrastructură suplimentară și eh, extrem, eh, o însemnătate foarte mare pentru noi. Vreau să mai spun un lucru care nu are legătură cu acest subiect. Din punctul de vedere al Irlandei și mai ales pentru IMM-urile care traversează uh, uh, Marea, vreau să vă spun că uh, ruta cea mai scurtă este prin Marea Britanie pe, uh, prin Marea Britanie. Deci în momentul în care ar, uh, s-ar retrage Marea Britanie, trebuie să să există o formă de conexiune și să se recunoască faptul că, bineînțeles, uh, Irlanda este un stat membru al Uniunii Europene și Calais este apoi punctul cel mai aproape, deci trebuie să se recunoască faptul că e greu după aceea să se traverseze o țară terță, iar acest lucru e nevoie să fie menționat în uh, negocierile ulterioare privind acordul uh, comercial cu Marea Britanie, indiferent care va fi acesta. Încă o dată să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Clun. Iar uh, doamna Meisner, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc foarte pe scurt acest uh, raport uh, este foarte bun și sunt uh, de acord cu tot ce s-a spus. Eu sunt o persoană optimistă și mi-aș, dori, mi-aș fi dorit să nu fi avut nevoie de acest raport. Și asta vreau să le spun tuturor britanicilor din sală. Mulțumesc foarte mult, doamnă Meisner. Acum dau cuvântul Comisiei Europene. Domnul, și, și dau cuvântul Comisiei Europene. Mersi, Madame Présidente. Domnul Coulson, mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie întâi de toate să vă urez și eu toate cele bune dumneavoastră și membrilor Comisiei TRAN. Doamnă președinte, fără nicio îndoială putem să acceptăm anumite amendamente 52 și 50, 51 și 52 sunt cele care se referă la considerente și permit includerea Calais, Dunkerque uh, și Gant, în propunere. Uh, în ce privește restul amendamentelor, nu le putem accepta. Propunerea merge dincolo de filosofia propunerii inițiale a Comisiei, deci amendamentele nu respectă spiritul propunerii inițiale. Um, amendamentele sunt, se referă la urgență și nu la pregătire, deci nu asta voia să facă Comisia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult Comisiei. Amintesc că aici, la TRAN, suntem legislatori. Cine a prevăzut Brexitul? Nu foarte multă lume. Aici suntem politicieni și am uh, tradus asta în aspectele juridice pe care le-am inclus în amendamente. Uh, atunci când uh, de obicei primează uh, juridicul în fața politicului, dar aici trebuie să primeze bunul simț. Trebuie să salvăm activitățile portoare și operatorii din domeniu care riscă să uh, o ducă foarte rău în urma impactului Brexitului. Deci, cu această poziție prezentată de comisie uh, pot să vă asigur că vom încerca din partea Parlamentului să găsim compromisuri pentru amendamentele noastre și va prima de data aceasta politicul în fața juridicului. Acestea fiind spuse, mă simt bine, m-am descărcat un pic. Haideți să trecem mai departe. Amintesc că votul pe acest raport va avea loc la ora 10. Și vom continua acum. Punctul 5. Propunerea Parlamentului și uh, a Consiliului de a modifica directiva 96-53 a Consiliului în ceea ce privește uh, termenul limită pentru regulile speciale legate de lungimea maximă a cabinelor, care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficacitatea energetică și performanțele în materie de securitate, ale acestora. Raportoare sunt din nou eu. Azi e ziua mea, se pare. Această directivă fixează pentru, uh, pentru vehiculele grele dimensiunile maxime și greutățile maxime pentru transportul intern și internațional și greutățile maxime pentru transportul internațional. Așadar, ameliorarea capacității aerodinamice a cabinei ar permite niște câștiguri apreciabile în ceea ce privește performanța energetică a vehiculelor și ar îmbunătăți securitatea rutieră. Având în vedere restricțiile impuse de această directivă legate de lungimea maximă pentru vehiculele grele, este era imposibil să se facă această îmbunătățire fără a se um, crește ca sarcina utilă a vehiculelor. Așa că directiva prevede un moratoriu de 3 ani în ceea ce privește introducerea acestor cabine aerodinamice, începând cu data transpunerii sau implementării modificărilor necesare în ce privește cerințele tehnice pentru omologarea de tip. Iar Comisia a propus uh, adaptarea directivei, astfel încât acest moratoriu să fie eliminat și să fie scurtate aceste termene limite, care trebuie să rămână totuși proporționale. În proiectul meu de raport am propus adăugarea ă, acceptarea propunerii comisiei fără modificări. Avem trei amendamente care se referă la limitarea greutății totale la încărcare, uh, competitiv, la competitivitatea cu transportul feroviar și data punerii în aplicare. În următoarele săptămâni mă voi întâlni cu raportorii din umbră pentru a ajunge la un compromis, iar Comisia TRAN ar putea să aibă votul pe acest raport în 22 ianuarie și vom începe negocierile directe cu Consiliul cu privire la textul final în februarie. Firește, sub uh, rezerva pregătire pe care o ar trebui să o aibă Consiliul pentru a deschide aceste negocieri. Deschid discuțiile. Domnul Marinescu este primul raportor din urmă. Bună, umbră, bună ziua! Bună ziua, doamnă președinte! Me- ce mai faceți? Bine, dumneavoastră? N-am ajuns încă la cafele, domnule Marinescu. Da, este o propunere bună a Comisiei de a reduce perioada de aplicare a directivei, dar eu cred că prea, e prea puțin patru luni. M-aș gândi la opt luni în urma calculelor și astfel s-ar evita orice probleme legate de concurență. Deci eu cred că 8 luni este optim. Și voi depune acest amendament. Și aș avea o observație dacă îmi dați voie. Comisia a spus că nu poate accepta amendamentul. Amintiți-le că sunt Comisia. Ei fac o propunere și de atunci încolo Parlamentul și Consiliul sunt cei care, ă, instituțiile care legiferează. Nu poate să spună Comisia că nu acceptă amendamentele. Pot să facă sugestii, dar nu să spună așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Marinescu. Sunt sigură că reprezentanții comisiei au înțeles și sunt pregătiți să accepte amendamentele. Doamna Rovodalon, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vă citesc intervenția domnului Asis, care vă roagă să îl iertați că nu a putut să participe. Uh, Grupul SND consideră că implementarea regulilor speciale cu privire la lungimea maximă a cabinelor vor contribui la reducerea consumului de energie al camioanelor și vor îmbunătăți siguranța rutieră. Pe de altă parte, ă, reducerea perioadei ă, ar putea să creeze probleme pentru companii. Aceste noi reguli îmbunătățesc securitatea și pentru cabine, dar grupul S&D înțelege că reducerea moratoriului la patru luni, așa cum se propune de către comisie, este uh, rezonabilă și susținem această prevedere. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Lundgren. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc. După cum v-ați putut da seama, nu m-am prea concentrat și nu am fost atent la primul subiect. Observațiile mele se refereau la dosarul acesta și nu la cel pe care l-am discutat anterior. După cum știți, și până și soarele are pete pe el, deci uh, e în regulă. După cum am spus, este un raport necontroversat, am fost de acord cu el la început. Uh, este vorba de trei amendamente, nu văd nicio problemă, îmi convin toate. Mulțumesc, domnule Lundgren. Doamna Meisner, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă raportoare. Mă alătur colegului meu, Peter Lundgren. Este o propunere necontroversată. Sunt de acord și cu raportul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Mulțumesc. Domnule Kramer, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Vă urez și eu tuturor la mulți ani, un an sănătos și cu multe succese. În legătură cu acest punct uh, de emisii de dioxid de carbon, aici încărcătura joacă un rol important și vreau să vă vorbesc de experiența din Germania cu dieselul, unde s-a stabilit o subvenționare. Fiecare litru de diesel uh, va fi subvenționat cu 18 eurocenți pentru că pe atunci se spunea că e nevoie de mai puțină benzină când pui uh, diesel într-o mașină și deci că va fi poluarea mai mică. Însă după aceea s-a constatat și că încărcătura și uh, greutatea mașinilor respective joacă un rol important la consum și deci aici s-a revenit asupra um, deciziei luate. Altceva, domnul Marinescu are dreptate Um, suntem un parlament. Spunea că domnul Marinescu, domnul Marinescu are dreptate. Uh, într-adevăr, comisia are um, voie să stabilească uh, termene scurte, dar noi avem dreptul, Parlamentul, să prelungim anumite termene și comisia uh, Uh, să ne spună că nu accepte, nu mi se pare așa că se poate. Așa cum noi facem, uh, dăm dovadă de flexibilitate la propunerile comisiei, la fel și comisia trebuie să fie la fel. Eu zic că e bine să discutăm de la egal la egal, dar noi nu răspundem la ordine. Mulțumesc și toate cele bune comisiei. Merci, monsieur. Mulțumim, domnule Kramer. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci dau din nou cuvântul comisiei. Doamna Elizabeth Werner, aveți cuvântul și la mulți ani. Bună dimineața, la mulți ani și dumneavoastră și membrilor Comisiei TRAN. Mulțumiri, doamnă președinte, dumneavoastră ați fost raportoare pe acest dosar, mulțumiri și raportorilor din umbră. Amendamentele au fost foarte puține, asta ne bucură, pentru că Asta arată că există un consens uh, mare, amplu, pe baza acestui dosar. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să clarific uh, ce am spus uh, în ceea ce privește termenul limită cu privire la transpunere um, referitor la ce a spus și domnul Marinescu. Cred că s-a produs o neînțelegere. Obiectivul nostru este să avem uh, Um, această aplicare cât se poate de rapid, pentru că um, aceste modificări ar aduce o mai bună vizibilitate, un mai bun confort, o mai bună securitate uh, pentru, pentru mașini și pentru șoferi și cred că trebuie să beneficiem de acestea cât se poate de repede. Acestea fiind spuse însă, însă noi suntem foarte flexibili și putem să discutăm perioada de transpunere pe care ne-o dorim totuși cât se poate de scurt, având în vedere impactul pozitiv pe care l-ar avea aceste modificări. Asta nu înseamnă că o să ținem cu dinții de cele patru luni și suntem pregătiți să ne gândim la o perioadă mai lungă, atâta vreme cât este rezonabilă. Suntem deschiși la discuții. De asemenea, doresc să profit de ocazie pentru a vă informa informa despre câteva lucruri care ar putea să fie uh, relevante, având în vedere amendamentele socialiștilor. statele membre pot să hotărască încărcătura totală pentru uh, transportul intern. Uh, este vorba despre o limită de 40 de tone pentru transportul intern și transfrontalier, dar există state membre care au uh, prevederi mai generoase. Deci, autoritățile naționale sunt cele care trebuie să controleze respectarea acestor limite. Iar uh, Posibilitățile de control sunt și ele consolidate. Există deja uh, două sisteme automate în directiva prezentă pe care le pot alege statele membre um, prin senzori, prin uh, sisteme de uh, de cântărire la bord și mai există și alte sisteme care vor deveni obligatorii încă din 2021. Deci eu cred că este, aici se pune problema de implementare și de control și de adăugarea de noi prevederi pentru a ne asigura că uh, regulile sunt respectate. În ceea ce privește procedurile, mă bucur să vă pot informa că Conform informațiilor pe care le avem și președinția română consideră acest dosar unul prioritar și planuiește să ceară mandat de la Coreper de a, pentru a intra în negocieri la începutul lui februarie, chiar la sfârșitul lui ianuarie și asta se potrivește foarte bine cu planificarea votului la TRAN. Trilogul ar, ar putea să înceapă foarte repede, chiar luna viitoare să sperăm, oricum cât se poate de repede. Și acesta este un dosar accesibil, sperăm că poate fi încheiat înainte de alegerile europarlamentare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Werner. Da, într-adevăr, în 22 ianuarie vom avea votul pe acest dosar și, în paralel, sperăm ca și Consiliul să aibă o poziție pentru ca legislatorii să poată începe trilogul uh, începând cu luna februarie. Trecem la punctul 6. Raportoarea noastră este doamna Deirdre Clune. Este vorba despre propunerea de regulament prin care se stabilește un mediu aferent ghișeului unic în domeniul maritim. Este vorba despre, și despre abogarea directivei 2010-65. Doamnă Clun, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare. Am avut o colaborare foarte bună între grupuri și compromisurile sunt un amestec a diferitelor um, dorințe exprimate de raportor după discuțiile pe care am avut și uh, vrem să Trecem acest dosar la următorul uh, pas. Am avut 146 de amendamente și 10 amendamente de compromis. Cred că e vorba de un echilibru foarte bun între propunerile comisiei în legătură cu, cu uh, cererile de informare, sisteme legate de vămi, dar și uh, dorința de a îmbunătăți sistemul și de a facilita până la urmă accesul operatorilor de transport maritim la porturi, fără să mai aibă această sarcină birocratică care apasă pe umerii lor am putea să avem mai multă eficiență, mult mai multă eficiență în acest domeniu, să ne asigurăm că fiecare țară are un ghișeu unic uh, național, pentru că unii nu au acest ghișeu unic. Trebuie să avem, uh, de asemenea, un, uh, o armonizare a mediului de raportare, care momentan nu este armonizat. Din această perspectivă, eu zic că am făcut progrese foarte bune, ambițiile au fost pe măsură și progresele, sigur, pot fi uh, făcute și în continuare, dar eu zic că um, am făcut un pas important pentru ca accesul la porturile europene să nu fie un pas atât de complicat. Trebuie să armonizăm uh, situația în domeniul acesta cât mai mult. Pot spune, deci, că avem amendamente de compromis care vor uh, avea susținerea grupurilor politice din mai multe direcții și sper să discutăm mai departe despre dosar pentru ca să-l finalizăm cât mai repede. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Clun, iar acum voi da cuvântul unui reprezentant de la socialiști, dar uh, domnul Veskensten nu este aici. Nici doamna Foster nu e aici. Doamna Meissner, doriți cuvântul? Așa repede, bine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc lui Deirdre Clun. Ai dreptate, colaborarea a fost foarte bună și va fi în continuare și la trialog o colaborare foarte bună, sunt convinsă. Ai spus foarte bine că odată ce vom avea ghișeul unic, aceasta va facilita uh, în general, trecerea vapoarelor prin port și cred că este urgent să facem acest pas. Sectorul e de acord, salută toate propunerile și nu pot decât să fiu de acord și eu cu ceea ce va urma în negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Meissner! Iar acum eu, ca raportor, pot să iau și eu cuvântul. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru cât de mult s-a implicat doamna Clun Doamna Clunț a, a lucrat foarte bine la acest dosar, iar um, după schimburile de opinii pe care le-am avut la reuniunea raportorilor din umbră, cred că suntem cu toții de acord cu obiectivele acestui text. Este momentul acum să facilităm o adevărată armonie. Și când vorbim de armonie, vorbim de proceduri administrative de intrări-ieșiri din port ale vapoarelor uh, în porturile europene am trebuit și să reducem concurența neloială între transportul rutier și transportul maritim. Și aveți dreptate, doamnă Clun. În Europa, un camion care traversează o graniță fără nicio problemă concurează cu un vapor care trebuie să facă față unor sarcini administrative enorme, care variază de la un stat membru la celălalt, de la un port la celălalt câteodată chiar, chiar în cadrul acelui stat membru, ceea ce face acest mod de transport mult mai puțin competitiv fa față de celelalte. Și uh, eu cred că trebuie să ținem cont de aceea și de condițiile de lucru a celor care trebuie să facă față acestor formalități. După reuniunea din uh, cadrul uh, întâlnirii raportorilor din umbră, eu zic că putem să gândim la o nouă abordare, la răspunsuri concrete, mai ales pe care le așteaptă operatorii din acest domeniu și vreau să-i mulțumesc doamnei Clun și tuturor celorlalți care s-au implicat în acest dosar. Doamna Anderson, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Din păcate, Knut Fleckenstein, care este raportorul din umbră din partea grupului meu, nu poate să fie astăzi aici pentru că are o întâlnire foarte importantă la Berlin dar m-a rugat să spun câteva lucruri în numele său. Ar dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei Clun, doamnei raportor și celorlalți raportori din umbră pentru buna colaborare pe dosar și pentru reuniunile foarte constructive ale reuniunilor ale raportorilor din umbră, fără chestiuni controversate. Pentru votul de astăzi avem 10 compromisuri foarte bune pe care SCD-ul le susține complet. O parte din colegi să amendamente. În, uh, doamna Anderson, îmi cer scuze că vă întrerup, dar nu se poate să vorbiți în același timp, uh, în timp ce colega încearcă să-și expună poziția. Trebuie să-i acordăm puțin respect, totuși, și uh, să nu mai vorbim. Sau dacă vreți să vorbiți, vă rog să ieșiți. Îmi cer scuză, doamna Anderson, că v-am tăiat uh, cuvântul așa, dar nu se poate să nu vă ascultăm în liniște și să continuăm într-o atmosferă atât de gălăgioasă. Bine, mulțumesc, spune doamna Clun doamna Anderson. Mulțumesc. Domnul Fleckenstein s-a concentrat pe patru puncte în raport. Armonizarea mecanismelor de raportare între și în cadrul statelor membre și autoritățile portoare. Aceasta este o prioritate a regulamentului. În al doilea rând, sistemele existente uh, și canalele de raportare existente trebuie să fie menținute pentru că porturile și statele membre au investit în aceste sisteme. În al treilea rând, alinierea cu sistemele vamale și luarea de măsuri în cadrul uh, serviciilor vamale și începerea formalităților de integrare în cadrul uh, ghișeului unic maritim înainte ca sistemul uh, vamal să fie gata nu ar fi o idee bună. Necesitatea, al patrulea punct, de a forma tot uh, personalul care trebuie să fie implicat în um, operarea ghișeului unic maritim. Noi uh, considerăm că acesta este un text echilibrat pe care SCT-ul îl susține și domnul Fleckenstein se bucură de trialogul care va urma. Raportul acesta este o bază bună pentru ca Parlamentul European să abordeze negocierile din trialog într-o manieră armonizată între membrii săi. Mulțumesc, doamna Anderson. Dorește cineva să ia cuvântul pe acest subiect? Nimeni. Așa că mă adresez Comisiei Europene acum și vreau să dau cuvântul doamnei Coșevska. Bună ziua și la mulți ani! Mulțumesc, bună dimineața, doamnă președinte, la mulți ani tuturor în această sală. O să vorbesc foarte pe scurt. Îmi cer scuze că din nou vă întrerup, domnule Marinescu, domnule Deli, domnule Covarcev. Dacă doriți să discutați, vă rog frumos, n-am nicio problemă cu asta, dar vă rog frumos să mergeți afară să discutați. Pentru că nu se aude ce spune comisia, vă rog. Mulțumesc frumos. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoarei doamnei Clun pentru cât de bine a lucrat în întregul proces până la finalizarea raportului. Mulțumesc și raportorilor din umbră, dar și întregii comisii, pentru că a înțeles uh, presiunea timpului. Ați lucrat pe acest raport într-un timp record, pentru ca să ne permiteți să intrăm în trialog și să avem o șansă pentru un acord pe propunerea care este atât de importantă și care trebuie finalizată în această legislatură. Salut și tot ce s-a spus astăzi aici, pentru că este un semn clar că se înțelege foarte bine care este obiectivul principal al propunerii Comisiei și anume facilitarea transportului de mărfuri în Uniunea Europeană pe cale maritimă. Problema armonizării mecanismelor de raportare a fost centrul uh, preocupărilor noastre atunci când am făcut uh, această propunere și salut și recunoașterea acestui fapt în cele 10 amendamente de compromis pe care le-am văzut în urma reuniunii raportorilor din umbră. Salut propunerea înaintată de uh, Parlamentul European pentru îmbunătățirea unui ghișeu unic și a unui set de date EMSEV um, la nivel european și pentru ca să ne asigurăm că nu se um, amplifică nevoile uh, și nu se creează nevoi suplimentare de raportare pe lângă cele care fac parte din formalitățile armonizate. Avem și un nou paragraf propus de Parlamentul European pe comunicarea duală, care va facilita de asemenea și uh, aceasta sarcina administrativă și va îmbunătăți uh, și serviciile portoare. Sunt două elemente care au fost înaintate de către Parlament și care sunt convins că vor clarifica în procesul de trialog lucrurile, astfel încât obiectivele parlamente ale Parlamentului să poată să fie îndeplinite însă cred că am putea să îmbunătățim puțin formularea și vreau să vă rețin atenția o secundă cu acest lucru. În ceea ce privește neutralitatea tehnologică, este vorba de un concept foarte important. Tot ceea ce am dezvoltat în domeniul inovației și a tehnologiilor inovatoare, este bine să menționăm acest lucru, însă aici trebuie să facem un uh, Uh, o remarcă față de, uh, cu privire la procedurile care se vor folosi. Pe de o parte, vom avea nevoie de armonizare și aceasta nu trebuie să se piardă, chiar dacă vom folosi diferite tehnologii. Vom folosi uh, mai multe tehnologii care vor preveni, vor, vor împiedica, practic, armonizarea. Și deci trebuie să facem un echilibru între aceste două. Doamna Anderson a mai vorbit de o altă problemă, comunicarea prin canalele existente momentan noi ținem cont de faptul că canalele de raportare au fost deja create de către porturi sau de către unele autorități naționale. Trebuie să ne asigurăm că, în timp, posibilitatea de folosire a unui singur canal de raportare ar putea să armonizeze raportarea uh, datelor și acesta este scopul nostru atunci când vrem să creăm un ghișeu unic în domeniul maritim. Aceasta ar putea facilita, deci, transportul maritim și înțeleg, sigur, gândirea politică în spatele propunerii, dar sper ca în procesul trialogului să putem să găsim un compromis astfel încât să nu ducă la coexistența mai multor sisteme în Uniunea Europeană. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamnă Clun, pentru raport, mulțumesc și raportorilor din umbră și ne bucurăm foarte mult să lucrăm cu dumneavoastră în această propunere. Merci beaucoup pour la réponse de la Commission. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul din partea Comisiei Europene și doamna Clun are cuvântul acum în final. Da, mulțumesc. Vreau doar să mulțumesc tuturor care au contribuit Cred că a fost un lucru extrem de pozitiv în această dimineață să vedem atâta susținere. Nu vreau să mai uh, lungesc uh, problema, ci vreau să mă refer la ce a spus Comisia da, în ceea ce privește formularea putem să facem anumite modificări, dar ceea ce am prezentat noi acum uh, până la urmă reflectă ambițiile statelor membre, dorințele lor de îmbunătățire Trebuie să avem un nivel de armonizare, sunt de acord și trebuie să mm, facem cât putem de bine în acest domeniu, dar totuși să nu uităm de tehnologiile moderne și eu zic într-adevăr că putem să găsim un echilibru în trialog. Sunt convinsă că vom reuși. Vreau doar să asigur membrii comisiei că, mm, și raportorii din umbră că noi vrem să facem progres cât mai repede pe dosarul acesta și să terminăm cât mai repede, ca să ajungem la trialog și să luăm uh, angajamente din partea tuturor, ca să putem avea un rezultat pozitiv înainte de sfârșitul acestui mandat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și comisiei pentru susținerea pe care am primit-o până aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Clun, și vreau să vă amintesc că raportul dumneavoastră se va afla pe lista de vot a rapoartelor uh, de astăzi. Dragi colegi, avem puțin... Uh, am, am uh, mers mai repede decât credeam și de aceea o să suspendăm acum ședința timp de 10 minute.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 Jackie Foster. Mes chers collègues. Dragi colegi. Domnule Marinescu, vă rog. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, cineva așa uitat un mouse HP aici, pe acest pupitru. Uh, și sunt sigur că îl caută, deci e aici dacă îl dorește cineva și îi lipsește. Vă mulțumesc, doamnă Foster. Deci s-a pierdut un mouse. Dacă cineva dorește să și regăsească, este aici la Comisia Tran. Am ajuns la voturi. Înainte de a începe, totuși, aș dori să urez uh, bun venit uh, sindicatelor, mai ales ETF, care este foarte bine reprezentat aici. Și voi face un vot de probă pentru a vedea dacă toată lumea este prezentă. Am deschis votul. Am deschis votul, deci. Avem un vot în plus de la PPE. Repet, avem un vot în plus. Două voturi în plus. Două voturi în plus. Verificăm din nou. Acum e foarte bine la PP. Deocamdată. PPE sunteți neserioși, pentru că văd că avem un vot în plus. Te, e un antrula. On ne peut pas commencer s'il y a un en plus. On attend. Maintenant c'est ok. Maintenant c'est ok pouvez constater que c'est OK maintenant. Allez. C'est bon. Haideți să începem. APP, tot în regulă? Domnul Lewandowski. Domnul Zlotowski, mă scuzați. Domnilor și domnilor, vreau să vă informez că avem un protest al antreprenorilor în sistem de transport și um, șoferilor din Bulgaria, România, Polonia, Letonia, Lituania și Estonia. Vreau să luați notă de faptul că um, pe când noi uh, stăm aici de vorbă, se desfășoară acest protest. Iar dacă una dintre propunerile acestea se va adopta, probabil că vom face un decalaj definitiv între est și vest și vom cimenta această scindare între Occident <clears throat> și Orient și până la urmă um, Uniunea Europeană a fost creată pentru piața comună. N-are rost. Vreau să vă spun un lucru clar acest pachet mobilitate cu mizele sale. Se lucrează la el de peste un an. Și acum votăm. Nu puteți să-mi spuneți că trebuie să amânăm votul. Înțeleg tensiunile care există afară pentru salaria, dar noi suntem aici legiuitori și rolul nostru este să îmbunătățim condițiile lor de muncă. A venit vremea acum să trecem la vot și să ne asumăm răspunderea și nu o să mă strângeți cu ușa cu uh, toate treburile astea, nu suntem gata, avem nevoie de mai mult timp. Nu, nu, nu. Acum începem votul. Allez. Monsieur Marinescu. Domnul Marinescu, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc. V-am trimis uh, ieri seară o solicitare de amânare a votului, fiindcă nu avem traducere în toate limbile la toate compromisurile alternative. După cum știți, este o regulă, există o regulă prin care se poate solicita să nu se voteze în momentul în care nu există traducere. Nu puteți să ne refuzați. Eu felicit uh, secretariatul, fiindcă a luptat din greu toată noaptea, dar n-au terminat. Deci nu există traducere în toate limbile. În linkul pe care l-ați trimis. Nu puteți să refuzați acest lucru. Asta este o regulă a Parlamentului European. Oricum ați, uh, uh, asta e o invenție, fiindcă a dumneavoastră, fiindcă ați schimbat regulile de procedură și mai întâi votăm pe lista de vot amendamentul de compromis al raportorului ceea ce încalcă iarăși regulile. Acum vă rog să respectați regula și să amânați votul. Monsieur Marinescu. Domnule Marinescu, ca președinte acestei comisii, nu accept să-mi spuneți dumneavoastră că nu respect regulile. Vorbiți despre traducere? Toate compromisurile au fost traduse uh, peste noapte în bulgară, ungară, maghiară, poloneză și așa mai departe. Asta primul rând. În al doilea rând, nu accept și vă spun ați uh, fost raportorul EASA, Agenția Europeană pentru Aviație. Câte amendamente au fost uh, traduse în poloneză, bulgară și mai departe? Foarte puține. Totul s-a făcut în engleză. Acum îmi dați acest argument al traducerii și îmi spuneți că n-am avut traducerea la timp, deci nu putem să lucrăm. Asta nu ține. Există limite. Iar acum vă spun Trebuie să vă asumați răspunderea, fiecare dintre dumneavoastră. Și trebuie să trecem la vot. Și nu mai deschid discuția. Doamna Grapini, Grapini, doresc să las cuvântul? Aveți 30 de secunde. 30 de secunde. Am asistat de foarte multe ori când au fost respinse conform regulamentului punerea la vot a amendamentelor care nu au fost traduse într o singură limbă în portugheză și s a respins. doi nu ne puteți da termen să depunem compromisuri alternative în data de opt ora doisprezece când nu erau traducerile și să dați termen de traducere ora douăzeci și patru din data de nouă trebuia inversă uh, uh, uh, cronologia traducerea până în opt să putem să facem compromisuri alternative pe traducere și uh, după aceea uh, termenul de depunere a compromisurilor comisarul nou a fost exact invers și mi se pare pur și simplu o sfidare și o bătaie de joc pentru cei care am dorit să punem compromisuri alternative. Alors, nu o să mai continui eu această discuție a traducerilor, fiindcă petrecem uh, ani de zile pe această discuție și imediat termin ce am de spus. Nu suntem aici pentru a discuta despre traducere. În plenară se poate întâmpla că să vină traducerea cu o oră înainte, traducerea amendamentelor. Nu o să mă duceți de nas, fiindcă eu cunosc procedura. Da? Bun. Acum trecem la vot. Ce mai e? Domnule Marinescu. Sorry, chair, but uh, you have... Doamna președinte, trebuie să respectați regulile. Exemplul EASA nu se poate uh, considera o regulă. Nimeni nu a cerut traducere la EASA. Acum cerem noi traducere, deci dumneavoastră trebuie să respectați regulile. Regulile au fost respectate, iar acum, dacă nu vreți să participați la vot, asta este treaba dumneavoastră. Acum, vă spun din capul locului și gata, nu mai dau cuvântul nimănui. Nu mai dau cuvântul nimănui. Trebuie să trecem la vot. Și în al doilea rând, nu accept argumentul acesta, fiindcă de peste un an ne ocupăm de acest dosar. Și acum, cu o zi înainte, mi se, mi se spune că nu avem traducere, nu putem să lucrăm. Gata. Acum trecem la primul raport. E vorba de raportul doamnei Kionen privind privind uh, lucrul uh, detașat uh, și lucrătorii detașați și trecem acum la compromisul doamne raportor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Haideți să, să deschidem votul electronic. PPE-ul, un vot în plus la PPE. Bun, acum e în regulă. Se închide votul. Se respinge. Nu suntem aici la circ. Haideți vă rog frumos, dați dovadă de răspundere. Mergem mai departe. Compromisul alternativ E. Cine e pentru? Domnul Curbacev. Aveți la dispoziție 30 de secunde. Am o propunere, fiindcă e un vot foarte important. Totul ar trebui să fie votat electronic prin ridicare de mână electronic, să fim siguri. Fiindcă asta este o modalitate potrivită pentru toate dosarele să avem vot electronic și asta este și în avantajul dumneavoastră ca președinte și în avantajul uh, echității acestui vot. Doamna președinte, da, nu mă deranjează să votăm toate compromisurile alternative electronic. Dacă nu există obiecții, atunci mergem mai departe. Compromisul alternativ E. Se deschide votul. Se închide votul. Compromisul A. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul alternativ C. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul alternativ B. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul alternativ D. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul F. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Domnul Telicica, aveți cuvântul 30 de secunde. Nu vreau să redeschid discuția, dar constatăm acum că una dintre cele trei părți ale pachetului nu a fost uh, acceptată. Și vă rog să luăm o pauză de 10 minute pentru consultări, fiindcă știm prea bine că um, acest lucru are consecințe asupra celor două propuneri și cred că ar fi binevenit o consultare la nivelul grupurilor și poate să se întâlnească foarte scurt uh, președintele și coordonatorii, dacă sunteți de acord. Domnule Telicca, Domnul Telicca. Uh, ce se întâmplă în momentul în care unul din pachetele mobilitate, așa cum s-a întâmplat, nu se adoptă? Trebuie să continuăm votul pentru a putea apoi să vedem ce facem la reuniunea coordonatorilor privind întregul raport. Nu putem să să împărțim pe bucăți raportul. Atenție, vă rog! Și așa cum am spus, pachetul mobilitate este un pachet care se negociază pe trei direcții. Dacă un, o parte este respinsă, celălalt nu mai valorează nici, o ceapă de, nici cât o ceapă de gerată, dar trebuie să trecem mai departe la vot, fiindcă acum Acum, dacă am, tot am început discuția, dau cuvântul rapid, jumătate de minut, coordonatorilor, începând cu domnul Vin Van den Kamp. Domnule președinte, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Cred că trebuie să terminăm votul acesta. Toți cetățenii europeni, lucrătorii, trebuie să știe ce se întâmplă. Dacă amânăm acum lucrurile devin neclare, noi trebuie să ne asumăm răspunderea. Mulțumesc. Domnul, Her- domnul Ertug, acela, aveți aceeași părere, da? Bun. Doamna Kilenen, la fel. Domnul Kramer. Vreau doar să vă spun că știm că este o procedură foarte complicată. În general, am discutat cu toții despre aceasta, avem o poziție și acum trebuie să votăm. Alors, nous continuons. Bun, mergem mai departe. Și trecem la raportul domnului Vin van den Kamp privind condițiile de lucru sociale și timpul de conducere săptămânal, uh, timpii de pauză, de conducere și de odihnă. Sunteți gata? Compromisul raportorului. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Mai departe, compromisul alternativ B. Cine e pentru? Da, îmi cer scuze, votăm electronic, spune doamna președinte. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul alternativ de se deschide votul. Votăm compromisul alternativ D. D de la Danemarca. Se închide votul. Se respinge. Compromisul alternativ C. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul alternativ A. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul alternativ E. Se deschide votul. Michele, nu este momentul uh, tău de glorie. Se închide votul. Se respinge. Asta înseamnă că raportul domnului Vin van den Kamp se respinge și este și el respins ca al doamnei Kilonen. Trecem mai departe la raportul domnului Ertug. S'il vous plaît. Doamna Țapardel. Allez, nous continuons. Le compromis du Continuăm compromisul raportorului. Deschid votul. Am închis votul. Și se adoptă compromisul domnului Ertug ne vom asuma responsabilitatea și invit coordonatorii la, ca, la reuniunea de după voturi să stabilim strategia pe care o vom pune în aplicare pentru ceea ce va urma în urma pachetului mobilitate. Dar raportul domnului Ertug este adoptat. Continuăm votul. Raportul doamnei de Monte. Începem. Je vais vous demander encore un peu de... Vă rog totuși să faceți liniște pentru că nu am încheiat voturile. Dacă aveți de povestit, doamna Țapardel discuțiile la telefon se poartă afară. Bun. Începem cu amendamentul 1 la articolul 1. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și continuăm. Revotăm raportul final. Am deschis votul. Vot electronic. Am închis votul. Doamnă de munte se adoptă. Bun. Mai departe, votul pe mandatul de negociere. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu majoritate largă. Doamna de munte, pregătiți-vă pentru că vom intra în negocieri. Felicitări! Continuăm. Continuăm cu raportul doamnei Deli. Amendement 6. Qui est pour? Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 9. Deschid votul. Am închis. Și se adoptă. Amendament 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, sunteți obosiți. Verificăm la amendamentul 56. Am deschis votul. Și l-am închis. Văd că multă lume era obosită. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem, deci, direct la amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Regii 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la amendamentul 2, partea, partea 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 bis, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri,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 47 la 45, deci raportul doamnei Deli se adoptă. Trecem imediat la mandatul de negociere cu Consiliul și Comisia. Am deschis votul. Le vot e clou. Am închis votul. C'est bien adopté și se adoptă fără nici un vot împotrivă. Felicitări, domnei Deli! Ale, nu continuăm! Continuăm cu raportul doamnei Clun. Începem amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 1 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Domnule ministru, pe cuvânt, pe, pe curând sperăm să vă mai vedem la noi în comisie. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 2. Vreți să verificăm la 67. Bine, am deschis votul la amendamentul 67. Am închis votul. Se respinge, ați avut dreptate, domnule Van de Camp. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem astfel direct la compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 132. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice, 143 și 29, pentru. Împotrivă. Nu e foarte clar. Așadar, verificăm la 143 și 29. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă cu generozitate. Continuăm cu alte trei amendamente identice. 144, 145, 146 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Alte două amendamente identice, 147-48 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Votăm 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Domnule Van de Camp, nu votați pentru amendamentul dumneavoastră? 153 pentru. Iată-vă. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Verificăm la 153. Dar eu cred că se adoptă. E prea clar, ziceți? Haideți să vedem cât e de clar. Am închis votul. Ah oui, c'est très clair. On est... Da, aveți dreptate, este foarte clar. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. N-am zis nimic și îmi ziceți deja să verific. Dar dacă vreți, haideți, verificăm la amendamentul 30, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm la amendamentul 44. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Compromis 10. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendament 5. Pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 51 e caduc. 50 la fel. și trecem și 52 e caduc, deci trecem la 53 și 6 amendamente identice pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54, 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final pe raportul întreg. Am deschis votul. Le vot e clou. Am închis votul. Și se adoptă cu mare majoritate. Felicitări doamnei Clun. Votăm și mandatul de negociere pentru a putea discu- discuta, deschide negocierile cu uh, Comisia și Consiliul. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă cu mare majoritate. Vă rog să vă pregătiți pentru negocieri, doamnă Clun. Felicitări încă o dată! Allez, nous passons au rapport du grand et unique Dominique Riquet. Trecem la raportul unicului și marelui Dominic Riquet. Concernant les mesures de rationalisation cu privire la măsurile de raționalizare pentru a îmbunătăți rețeaua transeuropeană de transport. Dominic, ești bine? Să începem. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Sunteți cu toții la compromisul 7, domnule Duron, e bine, nu? Compromisul 7, da? Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem la considerente acum și mergem de fapt direct la amendamentul 36. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge de la 42 cade. Regii 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și se supune la vot acum, uh, la votul final, raportul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci 37 pentru 6 împotrivă Patru abțineri, domnul Riche, raportul dumneavoastră s-a adoptat. Felicitări! Allez, nous continuons avec le rapport de monsieur... Continuăm cu raportul domnului Vandenberg, Matis Vandenberg. cu privire la propunerile despre prevederile care sunt uh, legate de mașinile cu motor în domeniul securității și protecția pasagerilor acestor uh, mașini și a celor vulnerabili în transport. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 36. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot în bloc două amendamente 42 și 75. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. La fel două amendamente 43 și 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri se resping. Încă două amendamente, 48-49, care sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm, deci, aceste două amendamente, 48 și 49. Acum se deschide votul. Se închide. Și se adoptă. Amendamentul 51. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 50. A, nu e caduc. Ce scuze. Compromisul 10 atunci. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem câteva amendamente. De fapt, unul este un amendament oral și vreau să știu dacă există obiecții față de acest amendament. Nu există. de ce să punem la vot. În bloc. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Deschidem votul. Tocmai votăm amendamentul oral împreună 58 și 88. E vorba de amendamente în bloc. Putem închide votul? Ați votat? Bine, îl închidem. Respins. Continuăm. Amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66, cine pentru? Doamnă Foster, da? Da, vă rog, pe scurt, da, v-aș fi recunoscătoare. Mai degrabă decât să strigați cec. Poate că aș, ar putea coordonatorii să ne dea o indicație pentru grup, măcar, pentru că așa nu mai trebuie să strigăm cec tot timpul la voturi. Pentru că sunt voturi foarte diferite aici și lumea are păreri foarte diferite pe ele. Nu v-ați ridicat mâna, de aceea nu știam ce să votez. Îmi pare rău, nu știam ce să fac. N-ați ridicat mâna. Doamna Foster, spune președinta, e foarte bine să ne spuneți că domnul Van de Cam nu-și face treaba, dar cred că se poate întâmpla ca uh, ceea ce spune coordonatorul să nu fie ceea ce doresc să voteze diferiții membrii ai partidului politic respectiv. Deci trebuie să aveți grijă. Amendamentul 66. Cine-i pentru? Vreți totuși să-l verificăm pe 65. Bine. Supun la vot amendamentul 65 atunci. Se deschide votul. La 65 se închide votul. Se adoptă. Cred că nu aveți încredere în mine. Și continuăm. Amendamentul 66. Împotrivă. Abțineri? Respins. Amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 67. Pentru. A, nu, îmi cer scuze, că aduc. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, totuși vom verifica și se deschide votul la amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. Amendamente în bloc 69 și 177. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Amendul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i clar la 70. Îl supun la vot acum. 70 se deschide votul. Se închide. Respins. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Vreți să-l verificați pe 89? Bine. Se deschide votul la amendamentul 89. Eu cred că e clar să știți, dar verificăm cu plăcere. Se închide votul. De ce verificăm? Păi, pentru că au dreptul să ceară verificări, domnule Van den Camp. De ce sunteți împotriva democrației, chiar așa? Avem dreptul să cerem verificări. Se adoptă. Compromisul 2. Cine-i pentru? Am, nu, îmi cer scuze. Amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 1. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Mergem direct la amendamentul 134 în bloc. 134, 135, 169 și 170. Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă, abțineri, respinse. Verificare. Se închide votul și se respinge într-adevăr. Două amendamente identice, acum 151 și 152. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. În bloc acum 153, 54, 173. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 156. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 157. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două voturi identice acum. 158 și 159. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Se supune la vot. Se închide votul. Respinse. Două amendamente identice, 160-161. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i clar, deci verificăm aceste două amendamente. Se închide votul. Și se adoptă. Compromisul 8 cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 176 pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu-i clar. Să punem la vot 176. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 191 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. O, uh, amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Supunem la vot amendamentul 13. Spre verificare s-a deschis votul. Și s-a închis. Respins. Continuăm. Compromisul 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 17 îi caduc, 22. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 24. Haideți să-l verificăm pe 23. S-a deschis votul. Și s-a închis. Respins. Aveați dreptate. Dragi colegi, 24 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 27. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. 27 se verifică, eu cred că se respinge, dar haideți să verificăm mai bine. S-a închis votul și se respinge. Nu ridicați mâna, de aceea nu-mi dau seama. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și trecem direct la votul final. Votul s-a deschis. S-a închis. 44 pentru 2 împotrivă. Felicitări, domnule Van Miltenburg. Mm -hmm Raportul dumneavoastră este adoptat. Trecem mai departe acum cu alt vot. Continuăm cu alt vot și anume Votăm raportul doamnei Aiuto. Bună ziua, doamna Aiuto, sunteți bine? La mulți ani! Începem acum cu compromisul 1. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 2. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 28. deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Treizeci și unu, treizeci și doi. Se supune la vot. Se supun la vot aceste amendamente. Cine e pentru? Domnule Mizorie, veți apă? cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Haideți să supunem la vot electronic amendamentele 31 și 32. Un vot în plus la socialiști. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Vreți să verificăm compromisul 21 electronic? Da, atunci verificăm. Se deschide votul. Domnule Vivandenca, votați același text ca noi? Se închide votul. Votăm acum compromisul 21. Se închide votul. Se adoptă. Și deci mai departe la amendamentul 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. 53 este caduc. Trecem la 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge. Verificăm electronic. Nicio problemă, domnule Durand. Muncește mașina, consola de vot. Se închide votul. Se respinge cu două voturi diferență. Trecem mai departe la 66 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm electronic? Da. Se verifică electronic amendamentul 66. Se închide votul. Se respinge. Aveți încredere în mine. 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm, se deschide votul la 69. Nu pot să uh, votez împotriva, nu se poate vota împotriva bicicletelor, domnului Kramer. Se închide votul. Se adoptă. Bine că am verificat. Această comisie se îndreaptă din ce în ce mai mult către biciclete, asta am notat. 72. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem acum la vot întregul raport. Se deschide votul. Se închide votul. Felicitări, doamna Iuto, Raportul se adoptă. Votăm imediat mandatul de negociere. Se supune la vot mandatul de negociere, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Pregătiți-vă, doamna Iuto. Începem negocierile. Felicitări! Ei, nu continuăm! Mergem mai departe. cu raportul Deci, continuăm cu raportul domnului Riche. Sunteți gata? Haideți. Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă. ECR-ul prea mult zgomot. Mulțumesc, nu uitați că votăm. Compromisul 1 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Exemplu 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, a, s-a fost retras. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la 56 pentru împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru împotriva abțineri se respinge. 59 pentru împotriva abțineri se respinge. 58 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm electronic 58. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. aveți dreptate. Mai departe. 60 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Ample 12 pentru. Împotriva Abțineri? Se respinge. Ample 13 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri? Cred că se respinge. Se supune la vot compromisul 3. Se deschide votul la compromisul 3. Se închide votul. Se adoptă. Mai departe, 66-67 identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Dar ridicați bine, ridicați mâna cum trebuie ca să vă vedem. Domnule Wim van den Kamp, suntem la amendamentul 66 și amendamentele 66-67. Identice. Sunteți gata? Bun. cine e pentru? Împotrivă. Dar nu e clar, nu e clar. Așa e, nu? Supunem la vot electronic aceste amendamente identice. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Ample 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Schipu! 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? De acord. Votăm electronic amendamentul 15. Verificăm. Am închis votul. Deci aici verificăm amendamentul domnului Van de Camp și se adoptă.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 Două amendamente identice, 22 și 23 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Am deschis votul la aceste două amendamente. Este vorba de trei, pentru că se adaugă și Ample 1, care e identic cu celelalte două. Allez, je ferme le vot! Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 devine caduc. Ample 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis 6 pentru. Vreți să verificăm la Ample 2. Bun. Supunem la vot. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 4. Cine, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final pe tot textul. Am deschis votul. Am închis votul. Vo 40 de voturi pentru felicitări, domnule Riche. Vă raportul dumneavoastră este adoptat cu mare majoritate. Votăm mandatul de negociere. Am deschis votul. Am închis votul. iar mandatul de negociere se adoptă cu mare majoritate. Felicitări, domnule Riche! Mai avem o listă de vot, chiar două. Monsieur Piper! Raportul domnului Piper cu privire la concurența în domeniul transportului aerian e doar un vot de confirmare. Am deschis votul. Vot final pentru raportul domnului Piper. Am deschis votul. Am închis votul. Felicitări raportorului. Se adoptă cu mare majoritate. Același lucru, vot de confirmare pentru raportul doamnei Meissner cu privire la deșeurile de pe nave. Am deschis votul. Am închis votul. 46 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Felicitări, doamnă Meissner. Și pentru cei care ne părăsesc, voturile s-au încheiat. Trecem astfel la următorul punct. Este vorba despre tratatul prin care se instituie comunitatea transporturilor. Dacă tot ieșiți, vă rog să o faceți în liniște. Și s-a cerut o pauză. Se suspendă ședința 8 minute. Vă mulțumesc! Nous reprenons nos travaux, s'il vous Reluăm lucrările comisiei noastre, vă rog frumos. Am ajuns la punctul 19. Acesta se referă la tratatul prin care se instituie Comunitatea Transporturilor. Raportare sunt tot eu. Ce avem în acest raport? Comisia a propus în 2008 negocierea unui acord prin care se prevede reglementarea, normele și specificitățile tehnice care să se aplice de către partenerii din țările din Balcanii Occidentali, care să fie compatibile cu ale Uniunii. În urma experienței pozitive din aplicarea tratatului privind comunitățile energiei energetice. Deci, se dorește instituirea unei comunități a transporturilor în domeniul transporturilor rutiere, feroviare, prin căi navigabile interne și maritime, precum și dezvoltarea unei rețele de transport între Uniunea Europeană și Balcanii Occidentali. Tratatul acesta va contribui la implementarea unor reforme care vor avea un impact pozitiv asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, de exemplu în securitatea rutieră, oferind astfel mai multă stabilitate și va atrage prin consecință noi investitori în regiune, favorizând creșterea economică a acesteia. Apoi, acest tratat va ajuta țările, va ajuta țările din Balcanii Occidentali să-și alinieze legislația națională în materie de transport la legislația europeană, lucru care va îmbunătăți relațiile de vecinătate, va promova cooperarea transfrontalieră și um, va apropia aceste țări de Uniunea Europeană. Astfel, acest tratat care instituie o comunitate a transporturilor a fost început în 2017, urmând să fie încheiat la o dată ulterioară și toate țările din Europa de Sud-Est, cu excepția Kosovo, au ratificat deja acest tratat. Așadar, el a intrat în vigoare în provizoriu între părți. Având în vedere toate aceste elemente, propunem ca această comisie a noastră, TRAN, să dea un aviz favorabil pentru încheierea acestui tratat. Acum deschid discuția cu raportorii din umbră. Domnule Deli, bună ziua și la mulți ani! Și dumneavoastră! Doamnă președinte, nu prea am multe de spus, foarte pe scurt. Cred că țările din Balcanii de Vest au nevoie de mai multă coordonare în domeniul transporturilor și au nevoie de aceste strategii. Trebuie să facă o prioritate uh, din ele. Știm că există tensiuni mari în zonă după atâția ani, dar este și o regiune în care nu există niciun fel de conexiuni nici pe autostradă, nici prin tren de mare viteză între capitalele acestor țări. Așadar, trebuie să se schimbe această situație, a situație trebuie să se îmbunătățească cooperarea regională și pentru asta trebuie să lucrăm din greu la infrastructura de transport și asta este punctul de pornire pentru toate celelalte comunicații și pentru dezvoltarea economică din regiune. Așadar, PP susține cu dragă inimă acest raport. Vă mulțumesc! Merci Mulțumesc, domnule Deli. Doamna Demont, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru susținere și, bineînțeles, aș dori să vă spun și care este părerea mea. Regiunea Balcanilor este o regiune foarte importantă. Este vorba de țări care sunt foarte apropiate de Uniunea Europeană sau chiar pe cale să adere. Știm că această regiune a trecut printr-o situație politică foarte dificilă, că a avut întotdeauna un trecut complicat și de aceea este important să vorbim despre transport, despre infrastructură, pentru că dacă se, ne gândim la extinderea rețelelor TNT, ă, așa cum am hotărât în 2015, este important să creăm și o cale terestră, ă, așa cum aveam înainte, și drumul Mătăsii, de exemplu. Este vorba de o legătură cu Mediterana, cu zona orientală și eu zic că Uniunea Europeană trebuie să contribuie din punct de vedere infrastructural la această realizare. Însă ea trebuie să aibă o atenție deosebită pentru zona aceasta și din cauza chinezilor care încearcă să-și extindă puterea economică acolo. Avem și motive diplomatice pentru care trebuie să fim prezenți, să nu uităm situația dificilă a acestei regiuni. Eu cred că procesul de la Berlin a fost un succes, mai ales după summitul de la Trieste, putem spune deci în 12 iulie 2017 că lucrurile s-au schimbat. Atunci s-a schimbat tratatul și vă amintesc că acest tratat a fost primul pas pentru ca Bosnia-Herzegovina să poată să avanseze și să fie um, și ea uh, parte din, această, din acest acord, pentru că nu i se acordase președinția la început și atunci nu dorea să participe. S-a rezolvat această problemă, tratatul a fost semnat și de Bosnia-Herzegovina până la urmă și această vecinătate ne arată că ajută și la rezolvarea unor situații problematice, cum ar fi recunoașterea Kosovoului, problemele pe care le avem cu Serbia, dar și argumentul uh, pe care vi l-am dat înainte um, al tensiunilor politice, de exemplu, în ceea ce privește numele uh, Republicii Macedonia. Mi se pare foarte important, deci, să ținem cont de toate aceste aspecte. Vreau să le subliniez. Este vorba de un tratat uh, pe un domeniu destul de concret, dar, așa cum a spus-o și doamna președinte de mai multe ori, avem nevoie de o participare mai activă a Parlamentului European. Nu se poate să mai lucrăm la nivel interguvernamental Um, pentru că Parlamentul European a făcut progrese în ceea ce privește competențele sale odată cu tratatul de la Lisabona. Fiind dat că vrem să continuăm în această direcție, aceasta nu înseamnă că vrem să criticăm ceea ce s-a făcut până acum, ci vrem să lansăm un apel pentru fapt, către faptul că putem să depășim cadrul interguvernamental, interparlamentar Uh, putem să facem ce am făcut deja la Priștina acum câtva timp și eu zic că trebuie să ținem cont de realitatea situației la fața locului. E vorba și de realitatea politică, nu numai cea de infrastructură, pentru că tocmai să putem să abordăm problemele cheie. E vorba de țări, deci să nu uităm, care vor să intre în Uniunea Europeană. Noi trebuie să fim o apropiați și de comisie și trebuie să promovăm uh, totuși întâlniri uh, interparlamentare în această regiune, chiar împreună cu Comisia AFET. Eu zic că aceste două comisii aici trebuie să lucreze împreună și să-și dorească amândouă avansarea negocierilor. Eu cred că așa vom putea să ne concentrăm pe infrastructură și pe transport, dar să ținem cont și de politica externă. Vreau să folosesc această ocazie a raportului și a aprobării sale pentru ca să subliniez încă o dată mai ales acum la sfârșitul legislaturii, că este important să avem o astfel de abordare. Iar apoi, la începutul noii legislaturi, vom putea avea ocazia să avem o abordare mai intensivă și care să nu implice numai Comisia, ci și Parlamentul. Vă mulțumesc! Cu Madame de Mulțumesc, doamnă de Monte. Domnule de Măsmacăr, aveți cuvântul. Ehm, mevrouw de voorzitter, ik ben geen schaduwrapporteur namens ECR, maar het interesseert me. Eh, nu sunt eu raportorul din umbră pentru ECR, dar mă interesează acest subiect. Cred că ar trebui să ne simțim eh, vizați de acest tratat, regiunea aceasta fiind importantă pentru grupul nostru. Trebuie să știți că vom fi foarte activi pentru susținerea acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Demasmacher. Eu vă am pe listă ca raportor din umbră, deci dacă nu sunteți dumneavoastră, vă rog să spuneți secretariatului cine este. Mulțumesc. Monsieur Telinchka, la parole est à vous. Domnul Telinchka, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nici eu nu sunt raportor din umbră. Domnul Raduș este. El nu a putut să fie de față și m-a rugat să vorbesc în numele său. Voi încerca să fiu cât se poate de clar, pentru că am mai cerut astăzi o pauză și a fost interpretată ca propunere de amânare a voturilor, așa că o să vorbesc rar, să fiu înțeles. Bun, în numele domnului Radoș, el, vă, el mulțumește raportoarei pentru că a prezentat proiectul de recomandare cu privire la proiectul de concluzii ale Consiliului și de asemenea sublinează că acest tratat dorește să dezvolte rețeaua de transport între Uniunea Europeană și țările din Balcanii de Vest. Este un tratat esențial pentru um, extinderea TNT în țările Balcanilor de Vest. Aceasta a arătat deja rezultate pozitive în ceea ce privește cooperarea regională în 2016, odată cu extinderea rețelei, um, transportul a devenit o prioritate pentru regiune. Comunitatea transporturilor va aduce noi investiții în transporturi, în infrastructură și va facilita contactele personale, va uh, contribui la integrarea progresivă a, a piețelor de transport um, pe baza unor standarde europene relevante în gestionarea traficului. Sprijin uh, pe deplin, în numele domnului Radoș, poziția raportoarei și Comisia Tran trebuie să dea un aviz pozitiv pentru conchiderea raportului. Acum, în tratatului, acum, eu sunt coordonator de la ALDE, voi vorbi în nume propriu, petrec foarte mult timp în Balcanii de Vest, am multă experiență în infrastructura de transport, deci eu cred că acest tratat va fi nu doar în beneficiul Balcanilor de Vest, ci și pentru Uniunea Europeană va fi foarte bun. E foarte important să mergem în această direcție și să apropiem această regiune. Deci, doamnă președinte, aveți și sprijinul meu. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur Tenisca. Mulțumesc, domnule Telicca. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, atunci mă voi îndrepta spre comisie. Domnul Baron, aveți cuvântul. Oui, merci, madame la Vă mulțumesc, domnul președinte. Mă alătur, sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră, doamnă președinte, și evaluarea raportorilor din umbră legată de această inițiativă. După cum ați descris foarte bine, conectivitatea este esențială pentru prosperitate. Balcanii de vest sunt înconjurați de Uniunea Europeană, deci este în interesul cetățenilor noștri și cetățenilor de acolo să avem coordonare cu această regiune. Tocmai de aceea am uh, făcut din uh, dezvoltarea rețelei transeuropene de transport în această regiune o prioritate. Comisia TRAN dorește să, cre- să profite de acest imbold și pentru a îmbunătăți uh, relația cu um, Balcanii de Vest. Această coordonare va apropia regiunea de, uh, de Uniunea Europeană. Împreună cu partenerii noștri suntem responsabili pentru tra- comunitatea transporturilor și ne bazăm pe partenerii noștri uh, să considere că această comunitate este la fel de mult în interesul nostru ca și în al lor. Comunitatea de transport uh, vine la oaltă cu strategia pentru Balcanii de Vest din 2014 și este menită să creeze o nouă dinamică pentru regiune. Prioritatea noastră în acest context este implementarea deplină a comunității transporturilor și uh, implementarea politicilor prioritare deja identificate. În acest context este deci binevenit sprijinul oferit de către Comisia TRAN și de către dumneavoastră, doamnă președinte, uh, ca raportoare uh, pentru această inițiativă absolut esențială. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Baron, pentru observațiile dumneavoastră. Vă amintesc că amendamentele trebuie să fie depuse în data, până în data de 16 ianuarie la ora 12. Vă amintesc că este vorba despre o procedură de aprobare, deci doar amendamentele care cer respingerea proiectului de recomandare vor fi admisibile. Donc, pour cette première séance... Așadar, Ședința publică de comisie s-a terminat. În cam 5 minute vom trece la reuniunea coordonatorilor. Deci facem o mică, mică pauză pentru a-i aștepta pe coordonatori pentru reuniunea cu aceștia, așadar suspend ședința, întrerup ședința 8 minute. Donc, nous devons être revenus. Trebuie să revenim fix la ora 12 și 3 minute.